Dragi colegi, aș dori să începem reuniunea. Este o reuniune comună a două comisii. Uh, și subiectul principal este revizuirea articolului 22 al statutului sistemului european al băncilor centrale și băncii centrale europene și aș începe cu adoptarea ordinii de zi, a circulat deja și dacă nu există solicitări de modificare, vă propun că putem să considerăm ca adoptată ordinea de zi. Nu avem anunțuri la punctul 2 iar în ce privește punctul 3, este vorba de adoptarea procesului verbal din reuniunea precedentă, din 24 aprilie. De asemenea, ați găsit procesul verbal în dosarele dumneavoastră. Dacă nu există solicitări de modificare, considerăm că și procesul verbal a fost adoptat. Și în felul acesta putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, motivul pentru care ne-am reunit. E vorba de amendarea articolului 22 și poate că puteți să îmi dați cuvântul în calitate de raportor pentru a vă face o prezentare. <laughs> Stimată doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă informez că datorită absenței uh, celui de-al doilea raportor, voi vorbi și numele lui Gabriel Mato și în numele meu și aș dori să vă informez în legătură cu amendamentele, pentru că astăzi trebuie să analizăm amendamentele. Am primit 44 de amendamente din partea celor două comisii, trei sunt uh, amendamente pentru referințe, 10 uh, pentru articole și 29 pentru uh, Um, considerente. Și sigur că uh, există amendamente nu la propunerea noastră, ci la propunerea inițială. De asemenea, vreau să vă amintesc că noi am propus să introducem două uh, schimbări substanțiale la propunerea Comisiei. Una legată de crearea unei uh, certitudini în ce privește uh, CCP-urile și uh, un echilibru între diversele instituții. Noi am propus ca Banca Centrală Europeană să respecte regulile adoptate de Parlamentul European și de către Consiliu și măsurile luate în baza acelor acte legislative și după aceea, articolul 22, varianta originală, a rămas neschimbată în ce privește sistemele de plăți, dar am propus să introducem amendamente la considerentul 8 în ce privește cerințele impuse baza CCP-urilor și și am reflectat uh, în munca noastră asupra uh, Emir 2 și uh, așa văd uh, lucrurile pe viitor. Uh, am propus să îmi propune probabil patru amendamente de compromis pentru uh, considerente, dar uh, articolele la care doresc să mă refer acum Există câteva propuneri și diferența dintre ele este doar de uh, formulare, termenele folosite pentru modul în care Banca Centrală Europeană uh, trebuie să țină seama de activitatea legiuitorilor. Și aici avem propunerile deci, care solicită respectare plină a acestor acte legislative și există și o altă propunere eh, în ce privește respectarea deciziei ECJ, a Curții Europene de Justiție. Deci eh, am avut eh, discuții în eh, întâlnirile cu raportorii din umbră și cred că până la urmă mergem pe ideea de a folosi sintagma fully respect va trebui să optați dumneavoastră, formulăm prin fully respect sau fully respecting. Acestea sunt chestiunile care merită să mai fie discutate în întâlnirea cu raportorii din umbră. La un amendament în plus față de full respect, se vorbește și de uh, activitățile colegiuitorilor și uh, a jurisdicției, dar nu știu dacă până la urmă uh, în ce privește jurisprudența Curții Europene de Justiție trebuie de asemenea să facem o trimitere la ea pentru că uh, nici nu este posibil, de, de fapt, să nu respecti uh, această jurisprudență. După ce există și o abordare alternativă. Și noi uh, toți uh, cred că susținem această direcție, chiar dacă formulările sunt ușor diferite. Există o propunere formulată de Pervans Bereș, care propune în amendamentul ei 45 propune și o limitare a puterilor uh, Băncii Centrale Europene, face o trimitere la capitolul 4 al statutului uh, și, și folosește formularea din statut folosește vorba de funcțiile și operațiunile politicilor monetare practicate de către BCE. Deci va trebui să discutăm în întâlnirea raportorilor din umbră dacă nu putem combina cele două lucruri, relația între și echilibrul în activitatea uh, legală a diverselor instituții, iar partea a doua ar putea să țină seama de această propunere a doamnei Bereș în ce privește limitarea competențelor care este prevăzută în statut. Poate reușim să combinăm aceste două chestiuni. Deci și asupra acestui lucru merită să medităm împreună. Iar în ce privește alte amendamente, v-aș atrage atenția asupra celor amendamente care se referă la responsabilitate, pentru că aici poate că trimitele eh, pot fi făcute în considerente și chiar sunt propuse ca amendamente la considerente. Deci, eh, noi cred că uh, nu ar trebui să avem dificultăți să găsim soluții de compromis, pentru că propunerile merg în uh, direcția a ceea ce se uh, cunoaște deja ca fiind instrumentar de responsabilizare. Deci, acestea și de asemenea, cred, dacă îmi permiteți să adaug, în ce privește avizul serviciului juridic, este o combinare între ceea ce avem acum, selecția formulării corecte plus sugestia făcută de pervanș. Și cred că acesta este, până la urmă, sensul avizului elaborat de uh, serviciul juridic. Domnule președinte, acest Acestea au fost uh, elementele pe care doream să le menționez. Mulțumesc foarte mult, Danuta. Domnul Mato nu este prezent, deci putem să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Din partea grupului SID este Pervanș Perez, care de asemenea nu este prezent, își cere scuze, dar uh, participă la o înmormântare. din partea lui Pervanș. Problema esențială este vorba de supervizarea băncilor centrale și uh, există aici o trimitere la punctul 2 și al puterilor care urmează să fie conferite băncii centrale europene pentru a garanta stabilitatea financiară. Trebuie să existe un echilibru între nivelul 1 și nivelul 2 în ce privește tratatul și uh, legile adiacente. Conform avizului serviciului juridic care a fost solicitat, este clar că soluția optimă ar fi să folosim uh, propunerea BCE ca punct de plecare și, uh, de asemenea, uh, să ținem seama de noile competențe de reglementare ale Băncii Centrale Europene asupra băncilor centrale naționale. Deci acesta este propunerea uh, lui Pervanș Perez, care a fost de altfel citată și de către Danuta și ar putea să fie introdus în text uh, aceste competențe uh, privind stabilitatea monetară și se poate, așa cum a sugerat și Danuta, realiza o combinare a celor două formulări. Da. Deci, dacă se va dovedi imposibil să se accepte logica acestui amendament, atunci se va elabora o variantă alternativă în baza articolului 4, ceea ce este sugerat. Nimeni nu poate să prevadă uh, magnitudinea problemelor care pot să apară, iar uh, Banca Centrală Europeană va trebui să acționeze în baza unui uh, context legislativ. Și aici trebuie să introducem cuvintele, um, formulările corespunzătoare, respectă aceste prevederi. Dar dincolo de acest exercițiu de a găsi formulările cele mai adecvate, trebuie să um, ținem seama de avizele care uh, au fost uh, elaborate în legătură cu prevederile din articolul 22, pentru că trebuie să existe, din acest punct de vedere, un dialog aprofundat uh, în care să se angajeze Parlamentul. Acesta este propunerea făcută de Pervanș. Iar acum din partea ECR nu văd să fie prezenți colegi în sală. Din partea ALDE, nu știu dacă Liv Virnic dorește să vorbească în numele domnului Iețec, da. Mulțumesc, domnule președinte. Din perspectiva ALDE, abordarea raportorilor la amendarea articolului 22 este apropiată de e, eh, ceea ce trebuie să se întâmple. Săptămâna trecută, Parlamentul a susținut raportul Danutei Hübner în ce privește supervizarea viitoare e, eh, la, a băncilor centrale din Uniunea Europeană și, și asta corespunde stat eh, statutului Băncii Centrale Europene, care trebuie să fie adaptat la acest raport. Banca Centrală Europeană trebuie să aibă un rol cheie în supervizare și amendarea articolului 22 eh, din statut este justificată. Dar eh, așa cum a indicat Comisia și Serviciul Juridic al Parlamentului, trebuie să fim foarte precauți ca să nu deschidem uh, cutia Pandorei, uh, acordând un fel de carte albă uh, Băncii Centrale Europene în acest punct de vedere, pentru că trebuie să respecte legislația pe care noi și toate statele membre au adoptat. Deci articolul 22 trebuie să fie configurat mai clar și adaptat la prerogativele noastre legislative legislative. Și așa cum Serviciul Juridic al Parlamentului a demonstrat, statutul BCE trebuie să respecte până la urmă statutul pe care tratatul um, de funcționare al Uniunii Europene uh, îl conferă. Uh, concluzie, uh, în ce privește activitatea Băncii Centrale Europene și uh, distribuirea banilor în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene, va trebui ca Banca Centrală Europeană să monitorizeze mai clar și banii care ies în afara Uniunii. Mulțumesc. Din partea verzilor, Filip? Noi uh, suntem de acord cu raportorul că sistemul Uniunii Europene trebuie să aibă posibilitatea să monitorizeze uh, activitățile băncilor centrale, inclusiv în ce privește tranzacțiile internaționale. Trebuie să existe o clară delimitare a puterilor între Banca Centrală Europeană și uh, colegiuitori și comisie deci intenția este partajată, dar dacă analizăm proiectul de raport, noi credem că distincția și delimitarea puterilor nu este încă foarte clar stabilită. Și în acord cu Comisia, și Serviciul Juridic al Parlamentului, cred că este nevoie de o clarificare suplimentară a principiilor puterilor acordate Băncii Centrale Europene, astfel încât să existe un, uh, o respectare totală a pieței uh, Uh, interne și a cadrului legislativ în baza căruia uh, piața funcționează și uh, din acest punct de vedere există prevederi în legislația adoptată de comisie și de toți legiuitorii. Amendamentele 21, 26, 31 și 36 este vorba de o consolidare um, a competențelor oferite, dar trebuie să existe um, cerințe mai clare pentru că în clipa de față um, plaja este prea largă este nevoie de un sistem clar pentru instrumentele financiare care contribuie la stabilitate și uh, eu și Marcus Ferber și alți colegi susțin aceste puncte de vedere. Dar noi de asemenea suntem de părere că în legătură cu amendamentul 28 trebuie să existe mecanisme de cooperare ca să uh, prevenim posibile uh, conflicte între instrumentele interinstituționale. Și aș vrea să atrag atenția și asupra amendamentului oral 24, pentru că Banca Centrală Europeană poate să adopte reguli pentru consultările cu uh, stakeholderii. Eu cred că Banca Centrală Europeană uh, uh, dispune de puteri largi. Uh, este o instituție independentă, dorim să păstrăm această independență, dar trebuie să existe și transparență și uh, o activitate responsabilă. Deci, noi ne dorim să facem din acest punct de vedere unele progrese, pentru că competențele Băncii Centrale Europene uh, sunt uh, până la urmă invocate și de eurosceptici care spun că, iată, Uniunea Europeană nu este uh, foarte democratică pentru că există și unele instituții în interiorul Uniunii care nu sunt și nu pot fi trase la răspundere. Mulțumesc. Um, so, um, now we open the Bun, acum trecem la Catch the Eye. Nu știu dacă există și raportori din umbră din partea altor grupuri. Domnul Lange. În Emir uh, Refit uh, avem punctul de plecare și pe viitor Banca Centrală Europeană ar trebui să primească competențe împreună cu ESMA, ca atare este nevoie de o modificare a statutului. Asta uh, poate fi justificat, dar am două întrebări. Prima întrebare. Colega Hübner a insistat că există și trebuie să existe o concordanță cu prevederile legale, cu colegiuitorii și cu uh, hotărârile pronunțate de Curtea Europeană de Justiție. Dar pentru mine ar fi important să știu care sunt punctele care trebuie să fie menționate în această propunere. Mă interesează aceste amănunte. Ce doriți ca împreună cu domnul Mato să propuneți? Și după aceea aș vrea să uh, avertizez să nu creiem uh, pe ușa din dos uh, noi obligații de a răspunde din barca centrală europeană, pentru că colega Beres încă acum 14 ani a încercat să facă acest lucru. Până acum n-a reușit și vreau să vă spun că deja am rezerve. Eu am această temere ca poate, folosindu-ne de regulamentul EMIR, să creăm uh, noi obligații uh, atunci când refacem articolul 22. Și acest lucru îl spun și colegului Lamberts. Thank you. Mulțumesc. Ina. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare, fiindcă încerc să înțeleg raționamentul acestor schimbări. Înțeleg că principala justificare de schimbare a articolului 22 a statutului uh, BCE este Brexitul. Eu am înaintat un amendament pentru a Uh, în care am spus că în mod logic, uh, o urmare logică și din motive juridice ar fi ca această schimbare să fie aplicată numai din uh, momentul în care părăsește Marea Britanie Uniunea Europeană. Nu cred că această schimbare ar fi fost necesară fără Brexit și aș vrea să înțeleg dacă este vorba doar despre uh, faptul că părăsește Marea Britanie Uniunea Europeană sau dacă oricum ar fi fost necesară această schimbare. Oricum, este important <clears throat> să introducem o dată de începere, adică data de începere fiind uh, data de plecare a Uniunii a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci aceasta este lămurirea pe care aș dori să o primesc eu. Mulțumesc, Richard Corbett. Da, nu dorește ei cuvântul, atunci Dau cuvântul uh, Băncii Centrale Europene. Avem câțiva reprezentanți de la BCE. Deci oricare dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul, sunteți bineveniți. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am câteva aspecte de ridicat. În primul rând, BCE nu este o autoritate de supraveghere și nici nu dorește uh, acest lucru și nu dorește nici o, un cec în alb, uh, mână liberă și orice referire la obiective și la mm, obiectivele politicii monetare nu ar fi binevenite, iar în ceea ce privește respectarea legislației secundare sau în ceea ce privește formularea aceasta full respect, s-ar putea crea impresia greșită că există o subordonare între politica monetară a BCE, care face parte din tratat, și uh, se adaugă pieței interne și este picior de calitate cu aceasta. Deci, uh, pentru noi, o formulare care uh, include form- formularea fully cognizant uh, um, sau orice altă formulare ar fi uh, de preferat. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul comisiei. Avem și reprezentanții comisiei. Îmi cer scuze, nu era pe lista mea. Sorry, I pressed the wrong button there. Ce scuze, am apăsat butonul greșit. Da, nu, nu am foarte multe de adăugat, așa cum am spus la ultima discuție pe care am avut-o pe marginea acestui subiect. Salutăm sprijinul uh, amplu în ceea ce privește modificarea articolului 22. Modificarea statutului va oferi Băncii Centrale Europene sancțiuni în ceea ce privește verificarea sancțiunilor și va îmbunătăți siguranța juridică și claritatea în uh, acest domeniu, ceea ce este foarte important. Iar în ceea ce privește remarcele care s-au făcut în uh, propunerea sa, în avizul său, Comisia face niște uh, propuneri de modificare pentru a asigura consecvența între actele viitoare adoptate de BCE și această nouă competență de reglementare și uh, actele juridice, normele juridice ale Parlamentului și Comisiei și Consiliului. Deci Uh, sprijinim, ne bucură faptul că, se, că au fost sprijinite aceste amendamente și pentru a introduce un cadru și pentru a clarifica competențele BCE în acest sens. Dar în ceea ce privește perioada de reflexie, în ceea ce privește uh, formularea, mă scuzați, ne dăm seama că s-au făcut mai multe propuneri și considerăm că e nevoie de mai multă analiză a acestor opțiuni pentru a stabili care este cea mai potrivită. Okay, so you have been very... Mulțumesc, a fost foarte prudentă. Uh, yes, please. Um, uh, maybe you just start with, with what was... Aș dori să încep cu sfârșitul. Data trecută, Comisia nu ne-a spus uh, nimic în ceea ce privește articolul 22 și de data asta se arată tot foarte precaută. Deci se pare că nu trebuie să ținem cont de poziția Comisiei. Aș dori acum să spun câte ceva în ceea ce privește poziția BC-ului. Dintotdeauna am ținut cont de de faptul că trebuie să evităm crearea unei ierarhii. Nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește faptul că acest respect creează ierarhie. Eu um, sunt, de, păr- sunt de părere opusă. Dar asta trebuie să discutăm cu echipa de negociere, cu raportorii din umbră și asta mai târziu, dar într-adevăr, ierarhia trebuie evitată. Acum, întrebarea se pune ce înțelegem prin asta? Eu cred că respectarea acțiunilor colegiuitorilor nu creează subordonare, nu creează ierarhie juridică. Dar vom analiza asta. Nina, nu Brexitul uh, este motivul. Sperăm că va fi un uh, rezultat pozitiv, dar, este, dar motivul este hotărârea CEJ din 2011. Iar acum, în contextul uh, nevoii de a face ceva în ceea ce privește această hotărâre CEJ și, bineînțeles, în acest context uh, ne facem referire și la Brexit, dar nu asta este motivul principal. Indiferent dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană sau rămâne în Uniunea Europeană, tot am fi avut nevoie de aceste de acest lucru pentru a pentru a consolida stabilitatea în Uniunea Europeană. Înțeleg uh, îngrijorările tale, dar bine, o să mai discutăm despre asta. Nu am avut încă o, o întâlnire a raportorilor din umbră nu avem multe amendamente și le putem analiza pendelete. Nu sunt sigură dacă am înțeles bine pe domnul Lange. Noi respectăm, vrem să respectăm întru totul tot ce s-a făcut la regulamentele legate de EMIR la considerente, noi am propus chiar o listă pe care am luat-o direct din uh, regulamentele propuse. Deci nu vrem să să ne folosim de acest dosar pentru a depăși ce am făcut deja. Asta înțeleg că este îngrijorarea dumneavoastră. Dar uh, în ceea ce privește full compliance, respectarea de plină cu în față de CEJ, încerc să găsesc amendamentul domnului Ferber și propunerea sa. Aici am uh, unele rezerve, fiindcă uh, se, se depășește mm, situația posibilă în ceea ce privește țările terțe și uh, este redundant față de ce există deja în Uniunea Europeană. Sper că sunteți de acord cu mine. Și cam atât. Bun, foarte bine. Și săptămâna viitoare avem rap- uh, întâlnirea raportorilor din umbră. Da. Intenția nu este de a introduce ierarhie, o subordonare, ci niște limite, niște delimitări Dumneavoastră spuneți că uh, respect, că respectul înseamnă delimitarea competențelor, nu sub, subordonarea. că nu ne dorim asta și poate prin formulare se poate rezolva asta. Fiindcă există competențe subordonate altor competențe, asta se prevede în tratat, dar noi nu dorim ca competențele să se suprapună altor competențe și în chestiuni concrete. Deci pentru mine este vorba de delimitare, nu neapărat subordonare și cred că asta dorește să ajungă și doamna raportor. Și deci Acum urmează reuniunea raportorilor din umbră și pe 19 iunie va avea, votul, va avea loc votul și deci încheiem acest punct și am încheiat reuniunea.